Hi, good uh, morning. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la Vreau să spun că e ultima ședință înainte de vară, dar asta va fi mâine. Deci, uh, bun venit la reuniunea de azi. Dar înainte de a începe reuniunea, aș dori să vă rog să ascultăm pe interpreți care au un mesaj pentru noi. Așadar, astăzi este 37-a zi a acțiunii noastre de protest împotriva impunerii unilaterale a unor condiții de muncă neechilibrate și inechitabile pentru interpreți de către administrația Parlamentului. Regretăm să vă informăm că nu vom depăși timpul alocat. Mulțumim pentru înțelegere. Uh, da. Președinta, ați primit cu toții ordinea de zi pentru astăzi. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut, putem să considerăm ca fiind aprobată și adoptată. După cum știți, reuniunea noastră este transmisă pe internet. Avem și un, un newsletter, deci o, uh, ediția ultimelor știri care este disponibilă și putem și să adoptăm, cred, procesul verbal al reuniunii noastre din iunie, dacă nimeni nu are nimic de obiectat și așa și stau lucrurile. Așadar, vreau să urez bun venit reprezentanților președinției austriece. Avem alături de noi pe doamna Schramböck. Eu sunt uh, eu vorbesc neerlandez la mine acasă, spune președinte. Da, am pronunțat bine. Este ministru federal al economiei, al Federației Austriene, desigur. Și va vorbi în fața noastră și va prezenta prioritățile președinției austriece. Deci, doamnă Șambu, îmi face mare plăcere să vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă prezenta și echipa mea de susținere din Austria și să-i salut astăzi aici. Au fost și ieri alături de mine și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Mă bucur să pot fi astăzi prezentă aici și să discut cu dumneavoastră. Aștept cu interes și întrebările, sugestiile și ideile dumneavoastră și ieri am considerat că am avut parte de o dezbatere foarte constructivă și în calitate de responsabilă la nivelul Consiliului este foarte important pentru mine să avansăm în aceste dezbateri și să avem o bună colaborare cu Comisia și cu Parlamentul. De ce? Pentru că important este să consolidăm Europa ca centru economic și în acest sens este nevoie de o politică economică armonizată care să pună în centru uh, capacitatea companiilor noastre de a fi <clears throat> um, să aibă o mare um, posibilitate de a se impune în competiție. De aceea este nevoie și de un cadru juridic care să susțină acest obiectiv. Acum, un punct important în cursul președinției noastre este politica industrială și combinarea politicii industriale cu digitalizarea. Ambele sunt teme importante și de aceea unul dintre motorile mele este regândirea politicii industriale prin includerea digitalizării în special în ceea ce privește inteligența artificială și robotica. De ce este necesar? Pentru că vrem să creăm un cadru, un spațiu economic în care modele inovatoare să poată avea succes. Și acest lucru atât pentru companii mari, dar și pentru IMM-uri și startup-uri. De aceea, misiunea noastră este de a crea un cadru de reglementări care să se adapteze la aceste condiții modificate datorită transformărilor digitale și care să anticipeze evoluțiile în viitor și să intervină ca susținere. Valoarea adăugată a reglementărilor UE trebuie să fie în centrul atenției. De aceea, președinția austriacă a pus uh, ca prioritate pe agenda și această temă, la fel și o mai bună legiferare care a fost demarată și unde și dumneavoastră ați avut contribuții foarte constructive și <clears throat> ceea ce vom susține și pe viitor. Principiul care pentru noi este important în acest context este și subsidiaritatea, și anume de a crea un cadru în care reglementările se creează acolo unde uh, se poate reglementa mai bine, atât pentru uh, companii mari, mm uri și startup-uri. Este uh, vorba de un cadru care să stimuleze inovarea și creșterea, începând uh, cu domenii precum cercetare și dezvoltare, digitalizare și mergând până la acest cadru legislativ necesar în acest sens. Susținerea inovării și a competențelor profesionale trebuie de asemenea susținute în continuare. Un punct important este și piața internă digitală. Este un obiectiv uh, care vrem să-l susținem ca prioritate și asta împreună și cu dumneavoastră și cu Comisia pentru ca strategia pentru piața internă digitală să avanseze. Aș numi aici două dosare, Platform to Business și Public Sector Information, care figurează pe agenda mea personală pentru a avea evoluții cât mai rapide. Important este să avem aici, uh, să creem prin cadrul legislativ condiții egale pe piață care să permită companiilor uh, să acționeze și să pună pe picior de egalitate creșterea economică cu protecția consumatorului și protecția mediului. Aștept cu interes un uh, dialog constructiv cu dumneavoastră, un dialog deschis și sper că în uh, acest semestru al președinției noastre să avansăm cât mai repede, să punem în aplicare cele ce ne-am propus să folosim cât mai bine acest interval de timp și încă o dată aștept cu interes dialogul cu dumneavoastră și pentru susținerea dumneavoastră aș dori să vă mulțumesc deja în avans. And I would like to give the floor... Mulțumesc acum. Păi să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor din partea grupurilor politice. Începem cu Nicola Danti. Dacă nu cumva nu vrea domnul Cara să vorbească numele domnului Schwab. Ba nu. Sosește. Deci are în primul rând cuvântul domnul Danti din partea grupului socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența domniei sale din această dimineață aici. Avem încredere în această președinție austriacă, o președinție care e, sosește la mai puțin de un an de alegeri. Acest semestru va fi cel mai important pentru a încheia pachetele legislative multele pachete legislative de care ne ocupăm în comisia noastră și în întregul Parlament. Deci eu am mare încredere în uh, munca pe care o va desfășura președinția austriacă cu doamna Menitu, dar cu întreaga structură tehnică, pentru a încheia multe inițiative legislative de care se ocupă Comisia pentru Piața Internă. Eu îmi permit să subliniez câteva din aceste inițiative ca să putem să vă înfățișăm și prioritățile grupului nostru politic. În primul rând, pachetul uh, bunuri e un pachet uh, foarte important. Sunt două regulamente. Regulamentul privitor la supravegherea pieței, regulament care va face mai competitiv sistemul firmelor europene, deci care va avea un sistem de supraveghere, inclusiv uh, online, și va permite să se garanteze o mai mare eficiență și siguranță pentru consumatorii europeni. În al doilea rând, recunoașterea reciprocă uh, în domeniul bunurilor și acesta e un alt pachet important, un dosar important din pachetul bunuri de care ne ocupăm uh, noi la comisia noastră, deci mă aștept și îmi doresc să muncim și dumneavoastră, așa cum facem și noi la Parlament, eh, rapid, ca să venim cu o propunere care sub președinția dumneavoastră să se bucure și de un acord general, măcar între Parlament și Consiliu. În plus, trebuie să subliniez eh, alte dosare importante pentru noi, dosarul privitor la platforme. Aici grupul nostru este lider, raportarea noastră este doamna Scaldemose și e important pentru că e vorba despre legăturile de tip business to business uh, pe platforme, apoi dosarul cibersecurității care uh, are comisie de sort, comisia principală este comisia ITRE, dar uh, privește și competențele comisiei noastre în tot ce ține uh, de recunoașterea standardelor de cibersecuritate. Și, în fine, doamnă ministru, mi-aș dori ca președinția austriacă să facă un efort ca să depășim dificultățile care au apărut la Consiliu în ce privește actul european al accesibilității. Parlamentul a votat în plenară, s-a exprimat cu mare majoritate, în ce privește persoanele cele mai vulnerabile din societatea noastră, purtătorii de handicap și eu cred că e inacceptabil să existe o minoritate care blochează lucrurile la Consiliu și care nu permite ca cu acest act care reprezintă un răspuns clar pentru cei care au mai mari dificultăți în uh, societățile noastre, deci blocajul de la Consiliu nu ne permite să adoptăm o normă pe care ne-o dorim și pe care Parlamentul a votat-o cu mare majoritate. Și, în fine, doamnă ministru, acum, dacă îmi permiteți, un aspect mai politic. Deci noi suntem Comisia pentru Piața Internă. Piața internă se bazează mai ales pe libera circulație. Asta este principala sa temelie. Spun asta ca italian. Noi suntem foarte preocupați în legătură cu elemente legate de fluxurile migratorii, dar care au uh, uh, efecte și asupra liberei circulații a bunurilor. Deci tendința asta de a se reintroduce frontiere și bariere la granițele noastre și spun asta deci ca italian față de Austria, deci cu, cu care avem frontieră comună, Brenner, dar și alte trecători în Alpi. Eu cred că piața internă se hrănește din libera circulație și dacă nu respectăm acest principiu fundamental, atunci subminăm progresele făcute de Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru cuvintele pe care le-a spus. Președinte, mulțumesc. Și acum Andreea Schwab, din partea EPP. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi face mare plăcere pare rău că sosia domnului Trump la Bruxelles ne-a făcut să întârziem, că ne, e mai greu ca înainte. Însă, sincer să fiu, aș dori să plec de la cele spuse de colegul Danti, pentru că nu văd niciun fel de diferențiere pe conținut. În comisia noastră, până acum, am uh, reușit ca, printr-o activitate constructivă, să ajungem și la compromisuri transpartinice. Pentru mine este asta constituie și experiența pozitivă a colaborării între instituțiile europene. Dat fiind faptul că pe politica industrială ne-am întâlnit și înainte de președinția dumneavoastră. Pe politica industrială trebuie totuși să spunem că Europa populiștilor nu funcționează și este pe calea cea greșită. Europa este cea mai bună soluție pe care am găsit-o până acum pe acest continent, însă, din păcate, avem de suferit și, în special pe piața internă, că nu suntem uh, dispuși, atât la nivelul Consiliului, dar și în alte uh, instituții să punem în aplicare logica pieței interne și doar dacă se aplică acest lucru, atunci piața internă poate să-și um, <clears throat> să exploateze potențialul și dacă nu o facem, atunci lucrurile nu funcționează și atunci vor avea dreptate populiștii și de aceea trebuie să ne întrebăm dacă piața internă poate funcționa dacă încercăm doar 80%. Eu cred că cu 80% nu vom ajunge la rezultatele scontate, astfel încât cetățenii să înțeleagă că este în avantajul lor. Și aici uh, ne revin de la cele spuse de domnul Danti la altă temă. Când am ajuns în Parlamentul European în 2005 și povestesc acest lucru pentru că sunt aici de mai mult timp decât mulți alți colaboratori. Atunci Comisia a venit cu prima propunere pentru modernizarea uh, Uh, legislației vamale care combina, evident, și chestiuni care țin de fiscalitate și de uh, dreptul pe piața internă. Și această propunere, în 2011, a fost suspendată pentru că statele membre nu l-au dorit. Aceeași uh, propunere sau o propunere similară a venit apoi în 2012-2013 sub forma unui uh, cod vamal modernizat și iată că acum acest dosar urmează să fie amânat din nou. Deci de 15 ani această temă este mereu amânată și nu mai pot explica acest lucru cetățenilor și de aceea v-aș ruga să vă gândiți dacă în cursul președinției dumneavoastră nu ați putea face demersuri să abordați o temă care nu este neapărat uh, de interes pentru publicul larg, astfel încât totuși să facem progrese și în acest dosar. După 15 ani, eu cred că s-ar impune acest lucru și noi uh, ați avea, evident, susținerea noastră. Mulțumesc. Acum din partea grupului ALDE, doamna Metzola, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Șaranțova. Doamna Șaranțova, mulțumesc, doamnă ministru, mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră de introducere. Într-adevăr, aveți dreptate. Ehm, avem nevoie de o mai bună legiferare în Uniunea Europeană, dar subliniez și faptul că pentru un moment aveți pe masa de lucru mai mult de 300 de dosare deschise la care trebuie să munciți și sigur noi trebuie să Mm, punem accentul pe faptul că cele de care ne ocupăm noi sunt cele mai importante, dar în împrejurările actuale din Uniunea Europeană e clar acest lucru, pentru că dacă avem o miză, miza e chiar viitorul Uniunii Europene. Eu vin din Republica Cehă, o țară care, mă rog, are reputația de eurosceptică la ora actuală, dar dacă oamenii noștri apreciază ceva în legătură cu Uniunea Europeană, asta e piața internă. Deci dumneavoastră sunteți președinția care poate să schimbe uh, modul în care este percepută Uniunea Europeană de către public. Acum aș concentra asupra trei dosare importante din punctul de vedere al grupului meu politic. În primul rând, acel, acel pachet privitor la bunuri. Ați uh, și menționat deja că putem să avem o piață comună doar dacă controlăm ce intră pe piața noastră din exterior. Deci aș sublinia aspectul acesta legat de control, dar asta nu înseamnă a bloca uh, ceea ce încearcă să pătrundă pe piața internă. Deci propunerile comisiei, dar și multele amendamente depuse de comisia noastră uh, au grijă de acest aspect. Dar în același timp, cred că avem nevoie și de recunoaștere reciprocă pe piața unică. Uh, și trebuie să avem garanția că un bun cehesc e la fel de uh, sigur ca un bun austriac sau așa mai departe. Deci aș vrea să vă luați un angajament că veți încerca să duceți mai departe aceste dosare și să le și uh, închidem cât mai rapid posibil. Pentru că e, într-adevăr, o propunere legislativă foarte importantă. În cel de-al doilea rând, mm, dosarul accesibilității, uh, menționat deja de colegul Danti, Aici, la fel, aș vrea să aud din partea dumneavoastră că veți munci la acest dosar și că putem spera să vedem și un acord final pentru toată președinției dumneavoastră. M-ar interesa mai ales să aud niște informații de ultimă oră în legătură cu pozițiile statelor membre privind uh, includerea achizițiilor publice în sfera de aplicare. După cum știm, 20% din PIB-ul european reprezintă achizițiile publice, deci sper că suntem de acord că nu vrem să excludem pe persoanele cu dizabilități de pe piața asta mare. Și vreau să mai subliniez că uh, multe din acordurile pe alte dosare, cum ar fi, de exemplu, Telecom, unde am fost uh, eu raportoare, dar și multe altele, deci acordurile s-au bazat pe înțelegerea că accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități se va regăsi în uh, aceste dosare. Deci sperăm să nu există un eșec pe durata președinției noastre, că atunci vor fi afectate inevitabil și alte dosare uh, adoptate recent. Și, în ultimul rând, uh, directiva asigurărilor. Acolo recent am fost numită raportoare. Nu cred că vom putea să o finalizăm pe durata președinției dumneavoastră, însă totuși aș vrea să ne spuneți cum uh, credeți că se vor desfășura discuțiile la Consiliu pe acest dosar? Vă puteți imagina că asigurările de automobile sunt importante pentru cetățenii noștri, mai ales cetățenii din state membre mai mici, care adesea uh, Mm, fac naveta și chiar muncesc în străinătate. Și sigur că trebuie să îmbunătățim accesul la asigurări și să scădem nivelul de risc legat de acestea. Mulțumesc, doamna ministru, și vă urez succes în președinția dumneavoastră. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Frau Bundesminister, herzlich willkommen Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, bun venit în Parlamentul European. Ați văzut uh, deja că între prioritățile pe care le stabilește o președinție rămân așadar uh, și alte dosare care constituie uh, coloana vertebrală a activității legislative. Eu v-aș ruga ca acele dosare care sunt în discuție acum să și care pot fi finalizate în cursul președinției austriece, precum supravegherea pieței și celelalte, să încercăm așadar să le ducem la final. Pentru că atunci am venit cu un răspuns de succes a Uniunii Europene uh, față de problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Supravegherea pieței este un astfel de dosar și celelalte teme amintite de asemenea. În al doilea rând, colegul Schwab s-a referit uh, la legislația vamală. Sună destul de tehnic, dar uh, are un potențial politic exploziv. Eu sper că în cursul președinției austriece se va refuza această solicitare de amânare repetată. Poate că nu vom reuși să finalizăm acest dosar în acest mandat, însă o amânare ar fi iarăși o amânare uh, pe mai mulți ani, ceea ce ar însemna că ar trebui să luăm totul de la capăt. Și dacă vedem că astăzi președintele Statelor Unite vine la Bruxelles, sigur la un summit NATO, nu vizitează Uniunea Europeană și apoi în câteva zile se întâlnește cu președintele Rusiei la Helsinki, atunci și asta este în favoarea priorităților pe care le-ați anunțat, vedem că dacă nu ne facem mai independenți, dacă nu consolidăm piața internă, dacă nu reducem obstacolele, dacă nu devenim pionieri în uh, economia digitală, atunci uh, vom fi prinși între două blocuri de putere și nu ne vom putea exploata potențialul, potențialul pe viitor. De aceea vă rog să prioritizați tot ceea ce ține de crearea de locuri de muncă pe piața digitală, tot ce ține de consolidarea IMM-urilor pe piața digitală să fie în capul listei. În momentul de față avem și anumite probleme de definiție. Și în ceea ce privește această definiție avem atât șanse cât și riscuri. Și de aceea, la, în ceea ce privește o diferențiere în continuare a IMM-urilor, sau o susțineți între companii mici și companii medii și mari, uh, să promovați așa asta, această diferențiere și în rest nu putem decât să vă urăm mult succes cu prioritățile dumneavoastră și sper că împreună cu Parlamentul veți putea duce la bun final multe dintre aceste dosare. Pascal Arimo are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă ministru, în Comisia noastră pentru piața internă și protecția consumatorilor. Spuneți pe bună dreptate că una dintre prioritățile dumneavoastră o constituie digitalizarea. Lumea noastră, lumea mea, a dumneavoastră, a copiilor noștri, va fi una digitală mâine. Și cred că companiile trebuie să se pregătească în perspectiva acestui proces, iar consumatorul să cunoască avantajele lumii digitale și să le și exploateze. Noi, ca Parlament European, am uh, demarat crearea de condiții cadru pentru această lume digitală de mâine. În multe discursuri se spune că e o temă prioritară faptul că trebuie să creăm aceste condiții cadru pentru piața digitală. Însă când vine vorba de detalii, fiecare stat membru ajunge repede la concluzia că multe sunt posibile, dar nu și adaptarea legislației mele naționale. Eu sunt raportor pe un dosar pe care l-ați uh, desemnat ca prioritar în uh, <clears throat> în uh, președinția dumneavoastră în ceea ce privește vânzările la distanță. Împreună cu colega Gebhardt suntem uh, raportori și negociem acest dosar în trialog. De trei ani în Parlament uh, am lucrat la elemente concrete pentru a găsi o poziție comună a Parlamentului, însă mai așteptăm în continuare poziția generală a Consiliului, abordarea generală a Consiliului. Și dacă Consiliul totuși trebuie să vină acum cu o astfel de poziționare pentru ca președinția austriacă să poată contabiliza ca succes acest dosar. Acest lucru ar însemna că în toate statele membre să fie valabil la aceeași legislație, iar consumatorii să poată recunoaște acest lucru ca un avantaj pentru ei. Și aici principiul subsidiarității nu ajută, ci ar fi chiar un impediment, pentru că uh, ar însemna să lucrăm în continuare cu 28 de cadre legislative diferite într-o singură lume digitală, ceea ce um, ar însemna să regresăm. Piața internă ar fi în urma celor dorite de consumatori și companii. Și de aceea rugămintea mea să forțați Consiliul să ajungă cât mai repede posibil această abordare generală. Eu sunt ferm convins și cred că și colega Gephardt, dar și colegul Fos, care lucrează împreună cu mine la acest dosar, că președinția austriacă poate face din acest dosar un succes pentru companii și pentru consumatori creând astfel un cadru în care relațiile comerciale să fie mai simple. Încă o dată, apelez la dumneavoastră să prioritizați acest dosar, că atunci veți avea și dumneavoastră succes. Mulțumesc, doamna Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru explicații. Aș dori să îmi declar susținerea față de cele spuse de colegul Nicola Danti atunci când spune că una dintre cele mai mari realizări pe care le avem în Uniunea Europeană o reprezintă libera circulație. Libera circulație a persoanelor constituie premiza și pentru libera circulație a bunurilor una fără alta nu se poate și de aceea apelez la toți politicienii din Uniunea Europeană să lucreze în continuare pentru a nu păgubi acest uh, mare proiect uh, Europa prin crearea de granițe pentru că acestea sunt premizele de care avem nevoie pentru o bună piață uh, internă, dar și o bună piață internă digitală, care reprezintă o prioritate a președinției dumneavoastră. Așa cum spunea și colegul Pascal Arimo, avem de-a face aici și cu un dosar care riscă să eșuia, eșueze și în ceea ce privește piața internă digitală, pentru că Consiliul nu reușește să ajungă la o abordare comună. Și dacă până pe 12 octombrie nu vom avea o astfel de poziție comună și dacă în continuare nu e clar ce anume intenționează Consiliul cu bunurile inteligente, atunci și celelalte conținuturi digitale vor fi periclitate. Și nu ar fi bine pentru președinția austriacă dacă ar consemna un eșec într-un domeniu atât de important pentru politică. Iar principiul, și aici citez, <clears throat> um, grăbește-te încet, uh, nu este unul care să se potrivească situației pentru că nu vom putea avansa în cadrul Convenției Digitale dacă nu știm care va fi viitorul bunurilor uh, inteligente. A renunța la acest lucru pentru că Consiliul ne promite că și acestea vor fi cuprinse la un moment dat în viitor în uh, vânzarea bunurilor la distanță. Nu se poate și nu putem să Um, plecăm de la această uh, premiză, pentru că tot ceea ce ține de leasing, închirieri în acest domeniu uh, ar fi nereglementat. De aceea suntem blocați în momentul de față și Trebuie să vă spun că nu se poate. Dacă veniți și ne spuneți că vom găsi o soluție în decembrie, ar fi mult prea târziu, atunci dosarul nu va putea ajunge la o finalizare și ar fi păcat pentru piața internă digitală pe care dumneavoastră ați prioritizat-o. Mulțumesc, domnul Agnew, acum. Thank you, Chairman. Uh, good morning. Mulțumesc și bună dimineața, doamnă ministru. Și am înțeles că guvernul dumneavoastră are o atitudine de ajutor și pozitivă față de Brexit. Uh, it's a great relief. Uh, ca parlamentar uh, din Regatul Unit îmi face mare plăcere pentru că vor fi multe discuții la Consiliul în următoarele luni în legătură cu relațiile comerciale cu Marea Britanie după Brexit. Și e important ca nimeni să nu scape din vedere faptul că putem vorbi de sute de mii de IMM-uri și producători de uh, obiecte în Europa care vor dori să aibă acces la piața britanică. Și la fel, britanicii vor, vor vrea să aibă acces la piața unică și nu trebuie ca politica măruntă să constituie un obstacol și sper că guvernul austriac va avea în vedere tabloul general uh, în, pe care l-am prezentat în uh, pozițiile sale de la Consiliu. Deci comerțul e bun pentru toată lumea, să ne gândim întotdeauna la asta. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Sehnalova. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní ministrině, také. Mulțumesc. Bună ziua, doamna ministru. Fiți binevenită în comisia noastră și mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați ținut-o. Am ascultat cu atenție programul dumneavoastră și aș avea de menționat două teme care ne interesează în această comisie. Pe de parte, îmi place faptul că în programul dumneavoastră aveți și inițiative concrete care se referă la consolidarea încrederii cetățenilor în politica alimentară a Uniunii Europene. Consider că ar fi bine să mai uh, adăugați și uh, diferențele ce există în uh, privința calității produselor ce circulă pe piața noastră, standardele de calitate diferită. Noi am elaborat o rezoluție prin care cerem să se vină cu o propunere legislativă concretă, propunere care a venit, dar constatăm însă că nu e suficient, că e nevoie de clarificări în plus la acest proiect. Așadar, întrebarea la care aș vrea să-mi răspundeți este considerați că ajustarea sau modificarea compoziției produselor vândute sub aceeași marcă, chipurile adaptate la preferințele locale, e conformă cu normele pieței interne? și, în al doilea rând, uh, în calitatea de raportor din umbră al socialiștilor și democraților, mă interesează actul european privind accesibilitatea. Așa că vreau să vă îndemn să faceți toate eforturile pentru ca acest act legislativ să poată fi finalizat în beneficiul persoanelor cu handicap și nu numai. Este un subiect foarte important și m-aș bucura foarte mult dacă președinția austriacă ar putea să facă pasul final în adoptarea sa. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Vă felicit, doamna ministru, pentru preluarea președinției. Urmează România după aceea, țara mea eu vorbesc numai un pic românește. Bravo! <laughs> Mulțumesc foarte mult! Uh, și eu sunt membra Comisiei IMCO și sunt de acord cu tot ce au spus antivorbitorii mei. Vreau să susțin ce a spus domnul Caras, pentru că lucrez de patru ani împreună la Intergrupul pentru IMM-uri, domnul Caras fiind președintele Intergrupului și eu vicepreședintă din partea grupului meu. Și uh, în frecventele dezbateri pe care le avem în Intergrup, ca o linie roșie să spun așa este cerința de Uh, a facilita imm urile la uh, internaționalizare la accesul în piața internă la accesul pentru achiziții publice și cred că este binevenită ideea de a clarifica definiția pentru că din punctul meu de vedere și o spun ca un om care are trei fabrici în țara mea numărul de angajați nu este relevant pentru a uh, uh, defini o întreprindere mică acum când avem tehnologii foarte înalte cu unsprezece angajați care ar intra la, cu zece angajați, nou angajați care ar intra la micro-întreprindere, poate să facă o cifră de afaceri cât o companie foarte mare neretehnologizată. Deci cred că trebuie să ne gândim foarte bine la această definiție. Eu sunt raportor ă, acum din partea grupului meu la două rapoarte și m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere. Plăți întârziate. Dacă puteți să vă exprimați un punct de vedere față de această propunere legată de impactul pe care îl are asupra statelor membre plățile întârziate și sunt raportor uh, din partea grupului uh, meu pe bugetul pe două mii nouăsprezece pentru imm uri. Uh, din experiența mea de imemist să zic așa uh, se spun foarte multe și în statele membre și aici la nivel de uniune europeană avem uh, principiile small business act nicio sarcină administrativă până nu scoți alta dar în mod practic să știți că lucrurile acestea nu prea se întâmplă și m-aș bucura să urmăriți bugetul pe 2019 cu, uh, sper care, să fie votat uh, mâine, cu amendamentele pe care noi le-am făcut și într-adevăr să se aloce uh, un buget mai mare pe elementele de buget pe care noi le-am propus pentru susținerea IMM-urilor. Până la urmă, dezvoltarea pieții interne se bazează pe IMM-uri, știm toți asta, nu mai revin la procente, însă nu nu s a creat și asta este realitatea sigur nu o să puteți dumneavoastră singur în șase luni să rezolvați acest lucru dar trebuie să fie o linie roșie pentru toate statele care vin la președinție nu s a realizat încă o o, o etică și un comerț echitabil între marile companii și imm uri. există totuși poziții dominante în piață există totuși monopoluri care nu sunt suficient de bine supravegheate și care creează uh, uh, uh foarte foarte mult rău imm urilor pe unele le închid definitiv. deci m aș bucura dacă austria care știu bine că am lucrat cu austria are multe imm uri dacă v ați axa un pic pe aceste imm uri și dezvoltarea lor. vă mulțumesc mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Thank, thank you. Um, Mulțumesc. Acum că toată lumea care a dorit să ia cuvântul a vorbit, e rândul meu. Voeren, ik denk uh, het motto van het, uh, het motto van het Oostenrijks voorzitterschap. Eu cred că președinția austriacă dorește o Europa care protejează. Iar uh, asta răspunde așteptărilor pe care cetățenii europeni le au de la noi. Ați insistat pe creștere, ocupare și competitivitate. Pentru a îndeplini aceste obiective, cred că un uh, element foarte important este tocmai piața internă. Ați vorbit de asemenea despre importanța anumitor uh, reglementări. Ați spus că vă veți concentra pe cele care aduc plus valoare. Există două dosare pe care le avem în momentul de față pe masă și care țin de competența comisiei noastre. Le-am menționat deja. Accesibilitatea este un dosar care interesează pe foarte mulți cetățeni pentru că ei așteaptă ca Europa să intervină în Consiliu. Din păcate avem un blocaj în acest moment, dar sper ca președinția austriacă să reușească să ne scoată din impas. Și cel de-al doilea dosar este piața unică digitală. Un alt element foarte important. S-au făcut multe progrese aici în Parlament Însă în Consiliu din nou avem blocaje. Astea, sigur, au fost uh, doar um, două din dosarele de interes, s-au mai dat și alte exemple, s-au uh, menționat și alte dosare care ar putea adăuga plus valoare pentru cetățenii noștri. Sper ca președinția austriacă să ne ajute să avansăm în toate aceste dosare. Mulțumesc! Um, herzlichen Dank für Mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru întrebări și pentru idei. Um, mi-am notat uh, aceste lucruri și sigur că uh, în timp uh, unele se vor bucura de prioritizare. Voi încerca să dau un răspuns uh, la cât mai multe dintre întrebările dumneavoastră și dacă uh, voi uita ceva, evident vă stau la dispoziție și pentru o discuție bilaterală. Doamna președinte a menționat deja faptul că titlul președinției noastre este Europa care protejează, uh, unde se subsumează, de fapt, foarte multe teme. Uh, printre care și o garantare a competitivității și a bunăstării prin digitalizare și piața internă. Astfel ne dorim să susținem o piață liberă pentru bunuri și servicii. Ideea fiind de a proteja granițele externe de așa natură, încât să putem uh, păstra deschise granițele interiorul Uniunii Europene, ceea ce le-am uh, promis uh, cetățenilor noștri, pentru că acestea constituie avantajele pe care fiecare le poate resimți zi de zi. Pentru asta vom milita. A doua temă pe care ați adresat-o se referă la legătura între IMM-uri, companii mari, dar și startup-uri. Ca cineva care are 22 de ani de experiență în domeniul telecomunicațiilor, dintre care 15 ani în calitate de director executiv, știu că companiile nu pot uh, avea succes nici companiile mari decât în condițiile în care și IMM-urile au succes. Pentru că dacă IMM-urile nu țin pasul cu vremurile, atunci companiile mari vor regresa. Austria este un exemplu tipic. 98% dintre companiile noastre sunt micro-întreprinderi sau uh, întreprinderi uh, mici și medii și de aceea noi vom uh, susține promovarea acestui ecosistem. Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră în acest sens. În orice caz vom um, acorda atenție acestui element în cadrul președinției noastre. Pe întrebările concrete aș începe acum cu pachetul bunurilor și armonizarea tehnică. Pe 28 mai Consiliul pentru competitivitate a stabilit o abordare generală care, în opinia mea, este foarte cuprinzătoare și echilibrată și îmbunătățește aplicarea principiului recunoașterii reciproce și sperăm că vom putea ajunge la un consens cu Parlamentul European înainte de finalul anului. Puteți să vă bazați pe noi că pe acest dosar vrem să menținem un ritm susținut, vrem să ne asigurăm că produsele care se pun pe piață în Uniunea Europeană sunt sigure și respectă cerințele. Dacă ne dorim o armonizare mai puternică la comerțul intra-UE, atunci există și potențialul de a susține 5 milioane de companii din Uniunea Europeană și de aceea și eu și colegii mei vom uh, susține acest demers. În ceea ce privește tema Platform to Business, o temă centrală, uh, pentru noi, dar esențială și pentru IMM-uri. Avem puține platforme care au o poziție dominantă pe piață. În Austria avem experiențe pozitive, reglementând, de pildă, uh, în domeniul turismului situația unde IMM-urile au posibilitatea să-și ofere capacitățile de cazare pe piață. Noi nu vrem ca platforme dominante să subjuge practic IMM-urile noastre și în acest sens vom demara lucrurile foarte rapid, iar în Consiliul pentru Competitivitate pe 29 și 30 noiembrie vom și trata acest subiect. Aici vrem să rămânem ambițioși și apelez și la susținerea Parlamentului, astfel încât să putem demara cât mai curând trialogurile și să ajungem la un final, dacă se poate, înainte de alegerile europarlamentare. În ceea ce privește accesul fără bariere, o temă pe care ați amintit-o în repetate rânduri, așa numitul Accessibility Act. Aici au avut loc discuții în trialog, s-a avansat sub președinția bulgară, iar acum ne revine misiunea nouă să preluăm acest dosar uh, complex, transversal, pentru a avansa. Din păcate, chestiunile cele mai dificile încă nu au fost clarificate. Uh, Probabil că știți acest lucru dacă v-ați referit la acest lucru. Punctul cel mai uh, controversat este sfera de aplicare a directivei. Pentru noi dosarul este important și dorința noastră ar fi să avansăm uh, cât mai rapid, astfel încât împreună cu dumneavoastră să reușim să finalizăm acest dosar. Văd aici că trialogul a avut uh, loc ieri. Nu cunosc încă rezultatele, dar tocmai pentru că ați menționat în repetate rânduri acest, uh, această temă, voi uh, discuta și cu colegii responsabili din partea președinției. În ceea ce privește codul VAMAL, temă dificilă, cu multe provocări. Aici anumite sisteme IT urma să fie introduse abia în 2025 în loc de 2020. Comisia a venit cu o propunere în aprilie. Așa cum spuneați, este o mai veche propunere nouă. Pregătirile tehnice sunt în derulare. Mi-am notat această propunere și voi discuta uh, acest lucru și cu colegul meu de la Ministru, Ministerul de Finanțe. Important este și aici să avem în vedere consolidarea Uniunii Europene ca uh, loc de producție și centru economic. În ceea ce privește achizițiile publice, achizițiile publice și, și sugestiile noastre pe achiziții publice și acces fără bariere. Uh, mi le-am notat și vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestora. În ceea ce privește pachetul cu privire la achizițiile publice în general, obiectivul principal este sporirea eficienței autorităților naționale responsabile în uh, domeniu. Comisia propune aici o evaluare de impact pact uh, pentru proiectele majore. Vom vedea cum se poate avansa și în acest domeniu. Președinția austriacă uh, este dispusă, evident, uh, să asigure toată susținerea necesară și pentru avansarea acestui proiect pachet nelegislativ în ceea ce privește piața unică digitală. Evident, este o prioritate înaltă Ați spus-o și dumneavoastră în contribuțiile dumneavoastră. Aici aș spune că doar împreună putem crea o valoare adăugată pentru economia europeană, care aici se cifrează la un volum de 450 de miliarde de euro pe an, iar uh, <clears throat> dosarele platforme către companii, um, digitalizare și aici puteți avea încredere în noi. Sigur, șase luni nu sunt o perioadă foarte lungă, dar vom folosi acest timp pentru a avansa cât mai rapid și mă bucur că colegii din Bulgaria au făcut treabă bună în ceea ce privește fluxul liber al uh, datelor și Single Digital Gateway, portalul unic digital. Economia digitală, în opinia mea, are nevoie de o legislație modernă și echilibrată, așa cum bine ați punctat, și noi vom face tot, toate demersurile necesare. M-aș referi și la securitatea cibernetică. Agenția ENISA este importantă am discutat acest lucru și într-o altă întâlnire ieri. Această agenție trebuie să susțină și eforturile naționale. Este important ca această mm, organizație să fie susținută. Vom prelua această temă și vom, o vom promova în cadrul mm, pachetului pentru piața internă digitală. În ceea ce privește vânzările la distanță, lucrările continuă la nivelul Consiliului. Trialogul în ceea ce privește conținuturile digitale se leagă strâns cu această temă. Am preluat um, mesajul dumneavoastră și vom analiza împreună cu colegii și această legătură. Participă mai multe ministere din partea noastră, nu totul intră în competența mea, dar mă voi informa și aici deci mulțumesc încă o dată pentru sugestie. New Deal for Consumers, un dosar uh, foarte nou pentru modernizarea reglementărilor europene în domeniul protecției consumatorilor. Pentru noi este important să ținem cont atât de preocupările consumatorilor, cât și a companiilor, trebuie să generăm condiții egale pe piață, atât pentru companii cât și pentru consumatori. Mă bucur că au putut începe deja discuții foarte constructive. Am avut uh, deja contacte cu doamna comisar. Noi avem un schimb de opinii intens cu toți participanții, cu Comisia, cu toate statele membre, cu dumneavoastră. Avem nevoie aici de o armonizare pentru consumatori, însă, pe de altă parte, avem nevoie de o soluție echilibrată pentru companii și mă refer aici în special la IMM-uri, pentru că nu concernele vor fi afectate, și IMM-urile care depind de conținuturi locale. Trebuie să evităm ca acestea să fie afectate, ceea ce reprezintă pentru mine o prioritate și a realiza ambele obiective, protecția consumatorilor pe de o parte, dar uh, și o să evităm o supragrevare a IMM-urilor în acest domeniu. Aici sper că voi beneficia și de sprijinul dumneavoastră în găsirea acestui echilibru. În final, aș spune că aveți parte de toată susținerea mea, în special în ceea ce privește promovarea în continuare a pieței interne și mă bucur uh, să avem o colaborare bună în viitor. Thank you very much, uh, Mrs. Minister, for... Vă mulțumim foarte mult, doamnă ministru, pentru că ați răspuns la toate întrebările noastre și mulțumim pentru mesajul pozitiv cu care ați încheiat. E important uh, pentru comisia noastră. Noi suntem convinși de importanța pieței unice și mă bucur să aud că și președinția dumneavoastră este la fel de convinsă. Mult succes și sper să putem finaliza cât mai multe dosare posibil până la finele președinției dumneavoastră. Mulțumesc! Was? No? So, uh, it means we can uh, go on with... Putem așadar să continuăm cu ordinea noastră de zi. Urmează rapoartele cu privire la trialoguri. Pe ordinea de zi avem uh, întâi uh, raportul lui Morten Lockegaard, dar care nu este prezent încă Așa că o să începem cu contractele de furnizare de conținut digital. Evelyn Gebhardt, raportor, este în sală. Ja, danke schön. Äh, ich habe ja schon... Mulțumesc. În discuția cu doamna ministru menționasem deja că avem ceva probleme în acest domeniu și cu președinția austriacă în această chestiune, pentru că știm că guvernul austriac Mm, a fost de la bun început împotriva acestor două propuneri și de aceea este important uh, să facem ceva presiuni noi, ca deputați. Astăzi va avea loc o altă întâlnire la nivel tehnic, ultima înainte de vacanța de vară, unde sperăm că toate temele tehnice vor putea fi parcurse și vor rămâne doar două, și anume cum procedăm cu bunurile inteligente și și a doua temă, nivelul armonizării. Sunt cele două chestiuni rămase în discuții, chestiuni de ordin politic, care sigur nu pot fi tratate la nivel tehnic, ci trebuie discutate în trialog. În fapt, Consiliul până acum refuză să introducă bunurile inteligente în cadrul bunurilor digitale. Ce vor să le includă în uh, vânzările la distanță de bunuri. Parlamentul European, atât în raportul gepard fos cât și în raportul Arimu, a spus că nu are rost pentru că bunurile digitale inteligente sunt bunuri uh, digitale și acestea trebuie să fie tratate la nivelul conținuturilor digitale, ceea ce Consiliul nu dorește și se creează o problemă majoră. În același timp, Consiliul încă nu a ajuns la o orientare generală în ceea ce privește vânzarea la distanță de bunuri. Deci nici n-am ști unde s-ar încadra aici bunurile inteligente, ceea ce blochează și negocierile pe conținuturi digitale, că nu putem accepta să renunțăm la un element atât de important practic, ca toate chestiunile care țin de locuințe inteligente, mașini inteligente, mașini de spălat inteligente, telefoane mobile, să nu mai fie tratate. Asta este blocajul în fața căruia ne aflăm. La un moment dat uh, lucrurile ne păreau favorabile în sensul unei finalizări în cursul președinției bulgare și aș dori să mulțumesc încă o dată în mod expres președinției bulgare pentru că am reușit să facem progrese importante în această perioadă, însă Consiliul, iată, nu este dispus să vină cu clarificările necesare. Uh, în acest sens, iar în Parlament nu există nici un singur grup uh, politic care să susține această poziție a Consiliului. Deci în uh, Parlament avem unanimitate în această privință. Acum, uh, sigur, am înțeles că președinția intenționează să lucreze în acest sens, însă, eventual, abia în decembrie, Uh, își dorește să ajungă la o abordare generală în ceea ce privește vânzarea la distanța bunurilor, ceea ce ar însemna că în cadrul de timp uh, dinainte de alegerile europarlamentare nu vom mai putea ajunge la o finalizare a dosarului, pentru că știm foarte bine, ultima reuniune plenară este în luna aprilie, care va fi destinată negocierilor pe Brexit și negocierilor pe cadru financiar multianual și și restul plenarelor sunt uh, oricum deja foarte pline, ceea ce ar însemna să nu mai putem finaliza aceste două dosare, deși în Parlament lucrăm deja de trei ani și totul eșuează datorită lipsei de voință a statelor de a avansa pe o singură temă. Toate celelalte puncte <clears throat> le-am uh, rezolvat și știm cât de important este acest domeniu tocmai pentru oameni, dar și pentru companii. Să știe ce reguli se aplică în acest domeniu, care este situația cu protecția consumatorilor, cu drepturile întreprinzătorilor și de aceea am constituit această presiune și dacă pe 12 octombrie Consiliul nu va veni cu niciun fel de indicație cu privire la modul în care vor să uh, trateze bunurile inteligente, atunci nu văd bine acest dosar. Mulțumesc! Să sperăm că Consiliul va reuși să facă progrese. Urmează un alt raport, comunicații electronice europene, codul comunicațiilor. Dita este raportoare, te rog. Mulțumesc, doamna președinte, pot să vă dau vești bune. Am reușit să obținem rezultate foarte bune, un acord echilibrat chiar. Echipa IMCO a spus uh, de la început că rezultatul este de fapt uh, unul de tip win-win și pentru consumatori și pentru companii uh, sunt câștiguri. Prin urmare, vreau să vă prezint rezultatele trialogului. Primul element pe care poate l-ați sesizat este limitarea tarifelor pentru comunicațiile intracomunitare, atât la apeluri cât și la SMS-uri. De pe 15 mai anul viitor, apelurile vor fi tarifate maxim 19 cenți plus TVA pe minut, iar SMS-urile maximum 6 eurocenți plus TVA. Sper că vă dați seama, e un rezultat excelent pentru consumatori. Uh, în sfârșitul roamingului este un pilon foarte important pentru noi, iar al doilea este uh, abolirea tarifelor nejustificate pentru distanțele lungi. Acum uh, putem spune, datorită Parlamentului, datorită eforturilor noastre, că tarifele excesive vor fi un lucru ce ține de trecut. Pe lângă, însă, pe lângă aceste tarife intracomunitare, mai sunt și alte lucruri de rezolvat. În curând, uh, toți cetățenii uh, vor avea dreptul la un serviciu de internet în bandă largă accesibil. Cei care vor să ia parte la societatea digitală nu trebuie să fie tratați precum uh, cetățeni de mâna a doua, doar pentru că trăiesc în comunități rurale sau au venituri mici. Parlamentul le va garanta accesul egal. Acolo unde statele membre constată că prețurile sunt prea mari uh, și inaccesibile, trebuie să intervină, fie prin propunerea unui sprijin financiar direct către, către cetățeni sau încurajarea unor tarife sociale. Apoi am adoptat uh, prevederi uh, mai ferme privind persoanele cu dizabilități. Directiva actuală doar încurajează accesibilitatea, acum însă accesibilitatea a devenit o cerință care va fi uh, integrată în toate textele și toate serviciile vor trebui să devină accesibile. Împreună cu European Accessibility Act, despre care colegul Morten ne va spune în câteva minute, aceasta e o realizare majoră, un succes major pentru cetățenii cu dizabilități. În al treilea rând, mandatul IMCO a fost să găsim un echilibru prin care să încurajăm inovarea și să protejăm consumatorii să nu creăm prea multe poveri administrative și să uh, dăm o egalitate de tratament. Am uh, elaborat un text care permite cetățenilor să lucreze peste graniță și astfel creștem și concurența pe piața unică. În același timp protejăm startup-urile și inovația. Avem uh, excepții limitate pentru ca directiva să nu afecteze serviciile de telecomunicații pe viitor care există în Europa. În al patrulea rând, o cerință care privește introducerea unor sisteme de avertizare publică uh, timpurie. Este vorba de un sistem de alertă pentru situații de urgență peste tot în Europa. Veți putea primi un mesaj pe telefonul mobil în caz că apare o urgență, lucru care va salva vieți. Astăzi folosim încă sirene de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Vom renunța la acest sistem. Și, în fine, doamna președinte, despăgubiri pentru consumatori. Pentru că una dintre cele mai frecvente reclamații de la consumatori vizează schimbarea furnizorului. Companii care îți dau uh, nu un interval de o oră pentru instalarea unei rețele, ci o zi întreagă. Consumatorul trebuie să-și ia o zi liberă de la serviciu doar ca să i se instaleze un, o conexiune și poate um, omul respectiv nici nu vine în ziua respectivă. Oamenii așteaptă săptămâni întregi să li se activeze uh, conexiunea la internet sau la telefon. Mă bucur să vă spun că vor exista despăgubiri pe viitor pentru cei care și au o zi liberă de la serviciu. Pentru acest motiv. Sunt uh, și alte uh, prevederi, au fost 118 articole, aș mai Aveam multe de spus, dar m-am oprit la ideile principale. După cum am zis, cred că am reușit să obținem un acord bun, echilibrat și comisia noastră ar trebui să fie mândră de rezultat. Acordul a fost aprobat ieri de către Comisia ITRE cu o largă majoritate, a fost adoptat prin vot și aștept uh, cu interes votul din plen în luna octombrie. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au participat activ la negocieri, în special colegilor Lambert Van Nistelrooy, Marlin Mitze și Iulia Reda, care chiar uh, au contribuit foarte mult la obținerea acordului final. Mulțumiri speciale și secretariatului care chiar ne-a ajutat să trecem cu bine de aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult și aștept uh, votul din plen. Mulțumim, Dita, pentru toată treaba pe care ai făcut-o. Continuăm cu raportul de la trialogul ce a avut loc chiar aseară. Accesibilitatea. Morten, te rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vă amintiți că data trecută am avut vești proaste după cel de-al patrulea trialog care a dus la o anulare a programării celui de-a cincilea trialog. Un regres uh, în negocierile pe care le-am avut în timpul președinției bulgare. Acum mă bucur să spun că am uh, revenit în grafic, am avut ieri primul uh, trialog în președinția austriacă, toate părțile au confirmat că sunt dornice să progreseze în acest dosar. Iar uh, mesajul de la Consiliu a fost suntem gata să negociem când sunteți și voi gata. Lucru care a fost uh, primit uh, în notă pozitivă de către austrieci. Au arătat că sunt gata să avansăm cât mai rapid. Ieri n-am reușit să registrăm progrese concrete pentru că mm, Consiliul n-a reușit să își actualizeze mandatul. Dar am primit asigurări că uh, se vor uh, actualiza cât de curând mandatele pentru a putea reîncepe negocierile. Sunt trei chestiuni tehnice unde am reușit să găsim un compromis provizoriu. Sisteme de operare, definiții, în ce privește grupul de lucru, Comisia și experții de uh, la statele membre, părțile interesate, ar trebui să fie uh, cei care sunt uh, în acest grup. În ce privește aplicarea, atât Parlamentul cât și Consiliul au abordarea prin care se va încerca limitarea um, proceselor, um, Parlamentul uh, dorește să existe o aprobare în, din partea Comisiei atunci când se introduce o acțiune uh, în uh, numele său. În fine, o întâlnire de succes aseară. Următorul dialog va avea loc pe 2 octombrie și apoi pe 8 noiembrie va fi următorul. Sperăm uh, să avem uh, vești tot atât de bune ca uh, după întâlnirea de aseară. Mulțumesc! Sorry. Thank you very much. Uh... Mulțumim, Morton. Um, and good luck. Mulțumim uh, pentru informații și succes în continuare, trilog, apoi următoarea informare se referă la libera circulație a datelor cu caracter non-personal. Ana Maria Curața Belte, raportoare, vă Mulțumesc, mulțumesc, Anele. Sunt uh, foarte satisfăcută că am încheiat într-un timp record procesul parlamentar pe acest regulament și apoi trilogul în 5 zile, dragi colegi. Și sunt recunoscătoare tuturor aportorilor din umbră, secretariatului, serviciului juridic. A fost o muncă în echipă, o muncă foarte bună. Sper că puteți considera că toate pozițiile dumneavoastră au fost luate în considerare pe cât posibil. Cred că am ajuns la un rezultat foarte bun cu Consiliul, pentru că am reușit să păstrăm uh, sfera de aplicare cât mai extinsă posibil în ce privește îndepărtarea cerințelor de localizare a datelor, ceea ce înseamnă uh, reglementare, de reglementare a cea de-a cincea uh, libertate pe piață, care e totalmente integrată cu celelalte libertăți și pe care ne permite revoluția digitală. E uh, la fel cu acordurile uh, de liber schimb cu Canada și Corea de Sud. Am uh, avut rezultate concrete, rapide, un exemplu de bună reglementare. Am făcut-o împreună. Deci am reușit să păstrăm excepțiile strict la ce spun tratatele, deci e vorba de securitate publică, să evităm posibilități de nesiguranță juridică acolo unde Consiliul mă rog, statele membre ar fi putut interpreta uh, exagerat sau disproporționat și să introducă pe ușa din dos uh, localizarea datelor sau să pătreze cerințele de acest gen. Deci, practic, introducem securitatea publică în sfera de aplicare și achizițiile publice. Dacă există un mod de a procesa și stoca uh, datele în mod public, cum este în Germania, Bundescloud. Dacă își gestionează toate datele uh, uh, la intern, pot să o facă și la nivel național și să oblige autoritățile naționale, autoritățile locale să o facă. Dar dacă externalizează și intervin achizițiile publice, atunci trebuie să deschidă piața actorilor privați, ceea ce este o realizare majoră. Am și clarificat cât mai clar cu putință diferența între GDPR și FRD și datele personale rămân complet sub jurisdicția legislației GDPR. Deci nu există nicio suprapunere între cele două legislații, pentru că seturile dat, mixte de date nu uh, le putem reglementa, că nu putem reglementa viitorul am făcut toate eforturile ca să explicăm că atunci când este un mix de date personale și nepersonale, rezultatul asta se aplică fără a fi afectat uh, aplicarea GDPR-ului, dar am cerut comisiei să emită orientări înainte de intrarea în vigoare a reglementării, avem patru ani la dispoziție, am cerut comisiei să se uh, concentreze mai ales pe relația dintre GDPR și FFRD ca să ne asigurăm că această legislație va funcționa pe viitor, e clară și are siguranță juridică. Am simplificat și procedura pe care autoritățile competente cer autorităților din state, de alte state membre să, aibă, să le ajute să aibă acces la date prelucrate în alt stat membru în caz că e nevoie de acestea mm, din motive juridice, fiscale, de exemplu, și ne-am asigurat și că statele membre dispun de posibilitatea de a impune sancțiuni proporționale uh, dacă există un caz de abuz. Da, există posibilitatea comisie, ca comisia să facă o verificare dacă sunt măsuri proporționate, limitate în timp, justificate, ceea ce ne permite să ne asigurăm că statele membre nu comit vreun abuz. Codul de conduită pentru portabilitatea datelor, uh, am prelungit uh, termenul pentru industrie ca să le dezvolte, să ne asigurăm că sunt implicate și IMM-urile, și cred că putem să declarăm satisfăcuți și sper să ne susțină și uh, membrii comisiei noastre mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, și acum ultima informare se va referi la regulile privitoare la uh, punerea pe punerea la dispoziție pe piața produselor fertilizante cu marca CE. Domnul Țurcanu e raportor, tocmai intră în sală. Once you are seated, I'm... Da, vă rog să luați loc și apoi vă voi da cuvântul. Bună dimineața, doamna președinte, stimați colegi. Al treilea trilog informal, regulamentul privind produsele fertilizante, a avut loc în 19 iunie, în contextul în care cel de-al doilea trilog a avusese loc în 11 aprilie. Doresc să menționez că am avut două, două întârzieri, mai mult sau mai puțin de bun augur. În tot acest timp au avut loc multe întâlniri tehnice care au prelejuit un progres excepțional și aș dori să le mulțumesc colegilor la nivel de staff pentru asta. Nu este un secret că mi-aș fi dorit să concluzionez sub președinția bulgară și acest lucru ar fi fost posibil dacă unele din prerogativele mele de raportor nu mi-ar fi fost încălcate și dacă, colegii din ENVI ar fi avansat, avansat cât de cât. De ce spun asta? Nu să învinovățesc pe cineva, ci să subliniez că în loc să arătăm unitate și să ne arătăm puternici în fața Consiliului, noi ne ocupăm cu a discredita colegi sau a întârzia un progres legislativ. IMCO a trecut prin aproape 2000 de linii în documentul cu patru coloane, aproximativ 600 de pagini, iar ENVI nu poate să concluzioneze pe cele 40 de pagini, adică 200 de linii. În calitate de raportor și având în vedere munca de până acum la acest dosar, aștept să primez din partea Comisiei ENVI un semn că se pot angaja la un progres substanțial pentru a continua negocierile și consider că, din punct de vedere al IMCO, poziția este foarte clară. Aștept să fiu contactat de președinția austriacă și sper că această vacanță de vară ne aduce tuturor forțe de muncă proaspete, chiar și colegilor din ENVI și, de ce nu, progres spre un acord în acest dosar. Vă mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumim și acum vreau să dau cuvântul Ditei Haranțova, că dorește să spună și domnia sa ceva. Mulțumesc, vreau doar să menționez că am cerut ca acest Uh, dosar să fie trimis coordonatorilor uh, pentru că s-au încălcat regulile noastre de procedură. Mulțumesc! Thank you, Dita, for this, um, message. Mulțumesc, Dita, pentru acest mesaj. Vom vedea care va fi rezultatul. Bun. Vă mulțumim. Asta înseamnă că, în mod normal, acum uh, analizăm amendamentele de compromis dosarul nostru privind evaluarea tehnologiilor medicale și modificarea directivei 2011 pe 24. Mă uit la PPE, la consiliere de la PPE. Să vedem domnul Bușoi. Oare va sosi? Nu știm. Oare ne poate spune cineva? So we will uh, wait for va trebui să așteptăm. Ok, so... Uh, Bun, așadar, în ce privește următorul punct de pe ordinea de zi, din păcate domnul Bușoi a trebuit să plece, e o situație de urgență, în dimineața asta a trebuit să plece la București. Uh, uh, deci, în mod normal, trebuia să analizăm amendamentele de compromis. Am înțeles că Dita Haransova e una dintre raportorii din umbră deci, uh, poate că ne poate oferi punctul său de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, de fapt, n-am multe de adăugat. După cum deja s-a convenit, uh, s-au format compromisurile, amendamentele de compromis și sper că Comisia va fi de acord cu amendamentele individuale care nu sunt acoperite de compromisuri Totuși, cred că uh, multe lucruri nu ar trebui să fie incluse, dar în lumina compromisurilor la care s-a ajuns putem susține și includerea acestora pe bază voluntară. Însă acum avem nevoie ca și Consiliul să facă pași înainte și să încerce într-adevăr să ajungă la un acord între statele membre ca să putem adopta această propunere înaintea finalului legislaturii. Vă mulțumesc! Da, și eu îți mulțumesc, Dita, pentru informații. Acum uh, pot să spun că îmi pare foarte bine că grupul ALDE uh, participă la reuniune și că are un reprezentant aici de domnule Selimovici, practic ne salvați. Da, mai sunt și eu aici, spune doamna Corața. În fine, uh, asta înseamnă că putem uh, continua cu dosarea doamnei Maidel. Eva Maidel da, va veni totuși, dar mai târziu. Însă totuși domnul Selimovic este aici, deci putem uh, continua cu punctul de pe ordinea de zi privitor la bugetul uh, general, proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019. Deci domnul Iasenko Selimovic este aici, e raportorul da, președinte, se întrerupe. Uh, Domnule Selimovic, vă rog să mă scuzați, spune președinta, dar din cauza că multă lume nu este în față, se pare că Catherine Styler o locuia pe doamna Westphal la dosarul domnului Bușoi. Deci, acum a vorbit Dita, dar aș da cuvântul și doamnei Styler ca să vorbească în numele doamnei Weissman. Îmi pare rău, vă rog să mă scuzați, totul se mișcă așa rapid. Doamna Kerstin Vesla n-a putut să, fie, să vină aici, dar mi-a încredințat o mică declarație și o voi citi rapid spune că vă roagă să o scuzați că nu poate fi aici, într-o delegație la Nuremberg, uh, la un proiect cu fonduri UE, dar vreau să mulțumesc raportului pentru munca foarte bună la amendamentele de compromis și să sublinieze uh, câteva aspecte că SND susține armonizarea la nivel uh, european care respectă diversitatea statelor membre cu nevoi specifice în ce privește uh, îngrijirea de sănătate, apoi implicarea profesioniștilor de domeniul sănătății, asociațiilor de pacienți sunt cheie pentru un sistem mai bun, mai transparent, mai de încredere și, până la urmă, e mai bine pentru pacienți. SND salută uh, Eh, inițiativa de a le include ca a, a, membru activ al rețelei eh, actorilor implicați și s-a decis cu majoritate de două treimi, deci există o majoritate și acum trebuie să ne asigurăm că eh, toate deciziile vor fi luate cu majoritatea statelor membre. Mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor colegilor și mulțumesc și eu pentru atenție. Thank you, Catherine. Mulțumim, Catherine. Deci, domnule Selimovici, Iată, până la urmă, îmi face plăcere să vă dau acum cuvântul ca să vorbiți eh, deci, despre proiectul de buget eh, pentru 2019, după cum tocmai anunțasem. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și voi încerca să prezint lucrurile pe scurt, dar totuși e un subiect important și ar trebui să avem și o discuție și o să încerc eh, să, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente cu contribuții foarte bune, care au îmbunătățit uh, textul și vom putea astfel să trimitem un mesaj puternic Comisiei pentru Bugete că uh, protecția consumatorilor și piața internă sunt domenii care trebuie și finanțate cum se cuvine. Multe din amendamentele primite se referă la alinate noi și uh, adăugiri. Am hotărât să le votăm separat și să nu mai alcătuiesc noi compromisuri. În ce privește amendamentele bugetare, linia mea a fost că um, economii, economiile și banii economisiți trebuie să existe întotdeauna, mai ales în uh, vremurile noastre, chiar și în domeniul pieței interne. Uh, și am uh, fost activ în Comisia AFCO și în alte comisii de asemenea și la IMCO unde or, toate dosarele care veneau vorbeau despre bani mai mult la buget, dar în același timp toată lumea știe că trebuie să facem și reduceri. Deci, mm, linia, asta a fost linia mea. Uh, este și un dosar la AFCO cu viitorul finanțelor europene. Acolo a spus foarte clar că Uniunea noastră nu va putea să financeze la același nivel ca până acum, cu toate inițiativele ca până acum și toate zonele unde insistăm să fie mai mulți bani și cred că e bine să fie așa, dar trebuie să reformăm modul în care finanțăm Uniunea și să vedem exact ce înseamnă asta. De ce am decis să prioritizez anumite domenii, să vedem care uh, amendamente bugetare uh, se bucură de o recomandare plus 4. Prioritizez zona programului COSME, uh, profi, profilingul uh, neloial al consumatorilor de aerolinii, uh, cerințe de accesibilitate a internetului și așa mai departe. Toate amendamentele bugetare au fost de calitate bună. We have to make some Uh, dar a trebuit totuși să prioritizăm anumite domenii și sper că Comisia va susține orientările mâine la vot. Deci votul uh, va avea loc mâine, după cum tocmai am spus și mulțumesc tuturor cu raportorilor. Thank you, Mr. Selimovic. And then as the shadow for the EPP... Mulțumim. Și acum de la PPE avem uh, raportorul din umbră. Da, tu, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc uh, pentru poziția pregătită. Vreau să mă refer la doar câteva amendamente care mi se par uh, deosebit de importante. Amendamentul 19 întâi am uh, vorbit despre instrumentele de informare și asistență pe piața unică. Acestea trebuie consolidate și din punct de vedere al finanțării. Asta mi se pare foarte important. Trebuie să avem o sensibilizare mai mare în rândul consumatorilor și trebuie să alocăm mai mulți bani pentru asta. Prin urmare, amendamentul bugetar pe care l-am depus în acest sens. Amendamentul 20 și amendamentul 21 le-am depus pentru a sugera că poate avem nevoie de resurse suplimentare pentru a corecta unele acte legislative recente. De pildă, Single Digital Gateway, care urmează să fie adoptat uh, luna viitoare, sau regulamentul privind geoblocarea, adoptat în urmă cu câteva luni. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt corect aplicate. Sperăm ca votul să fie unul cu rezultat bun mâine, să avem mai mulți colegi prezenți în sală decât acum. Iar poziția pe care Comisia IMCO va prezenta Comisiei Bugete să fie una solidă și unită. Mulțumesc! Mulțumesc, Ruja! Doamna Grapini de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult! și eu sper ca mâine să avem un vot. Uh, am uh, făcut amendamente, de altfel am o colaborare bună și mulțumesc domnului raportor. Uh, sunt încă însă surprinsă pentru că raportorul nu susține câteva din amendamentele mele, nu înțeleg de ce. Uh, de exemplu, amendamentul patru, în care, uh, sigur, uh, cred că este de notorietate faptul că deseori atât IMM-urile cât și consumatorii sunt puși în situații dificile pe care nu le pot depăși pentru că nu există o politică de protecție a celor puternici, a celor cu poziție dominantă în piață. Sper totuși mâine să treacă amendamentul la, la vot. Ehm, de asemenea, am făcut un amendament uh, și amendamentul 11 pe care de asemenea nu înțeleg de ce nu îl susține uh, raportorul, pentru că uh, pur și simplu am adăugat că avem nevoie de asigurarea unei concurențe etice. Eu cred că ne lipsește etica în piața internă și sper ca acest amendament totuși să fie uh, votat de celelalte grupuri politice. Uh, de asemenea, sigur, am uh, făcut câteva amendamente pe linii bugetare, pentru că eu cred și am spus-o și dimineață la întâlnirea cu președinția Austriei, avem încă nevoie de o finanțare adecvată a IMM-urilor. Ehm, mulțumesc încă o dată domnului raportor. Ehm, sigur, mai sper ca amendamentele mele mâine să treacă. Ehm, sunt în liniile bugetare 020201 020202 pentru că eu cred că prin acest raport trebuie să asigurăm, sigur, și finanțarea IMM-urilor și protecția consumatorului, să avem un balans între cele două, să găsim soluții optime. În rest, aș atrage atenția asupra faptului faptului că trei dintre liniile bugetare din punctul meu de vedere foarte importante uh, conduc la o scădere a potențialului de dezvoltare a antreprenoriatului dacă uh, nu le uh, amendăm mâine prin acest raport și dacă nu sunt aprobate. Și sigur există multe dezinformări pentru consumatori și cred că este bine să sprijinim Uh, am făcut amendament în acest sens campanii de, de informare deci buget, să avem buget pentru campanii de informare a consumatorilor pentru a și cunoaște drepturile și modalitatea de acțiune când acestea sunt încălcate. este vorba de linia de buget treizeci și patru zero unu mulțumesc și raportorilor din umbră și lui Rozatun și sper ca mâine uh, și domnului raportor și sper ca mâine să avem uh, un raport optim votat pe amendamentele făcute de raportori. mulțumesc. Thank you very much. Um, and... Mulțumim foarte mult. Nu știu dacă raportorul dorește să ia încă o dată cuvântul. Da? Domnule Selimovici, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, doar pentru a trage concluzii. Sunt de acord cu tot ce s-a spus. Nu am observații de făcut la amendamentele propuse de colegi și sunt de acord că acestea sunt chestiuni importante pe care trebuie să le susținem. Dar Până la urmă, trebuie să ne alegem niște priorități, pentru că nu avem bani suficienți pentru toate în Uniunea Europeană și nu putem cere totul. Așa că va trebui să facem o alegere dificilă de a alege câteva priorități. Eu le-am ales pe cele care mi s-au părut rezonabile, sper Uh, comisia să mă susțină, dar e o chestiune dificilă. Sunt de acord cu toate amendamentele depuse, asta e important de subliniat și sper ca pe viitor să avem suficiente fonduri să putem aloca și mai mulți bani pentru aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, mâine urmează să supunem la vot acest dosar. Asta înseamnă că acum putem trece mai departe la următorul dosar la care tot domnul Selimovici este raportor, anume prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul VAMAL al Uniunii. O să-i dau din nou cuvântul domnului Selimovici pentru a-și prezenta textul de proiect de raport. Mulțumesc încă o dată, doamna președinte, mulțumesc pentru că îmi dați voie să prezint uh, proiectul meu în fața colegilor. Am avut încă o dezbatere în comisie și uh, toată lumea cam știe ce conține. Dați-mi voie să încep prin a spune că regret faptul că un uh, astfel de sistem electronic nu va putea fi finalizat până în 2020, care este termenul prevăzut în codul VAMAL al Uniunii. Însă, dată fiind importanța bunei funcționări a unui astfel de sistem electronic, vom face tot ce se poate pentru a se începe uh, lucrul la uh, elaborarea acestui sistem cât mai curând. De aceea susțin propunerea Comisiei de a prelungi termenul de operaționalizare până în 2025. Sper să uh, acceptați această propunere pentru că e foarte important să existe certitudine juridică pentru companii, pentru clienți, pentru toți cei care s-ar confrunta cu dificultăți dacă uh, sistemul electronic nu ar putea uh, să fie dat în funcțiune peste tot în același timp în toate componentele sale. Totodată, vreau să mă asigur că nu vor mai exista alte prelungiri ale termenului de intrare în vigoare. Până în anul 2025, toate vămile ar trebui să folosească doar sistemele electronice în activitatea lor. De aceea mi se pare crucial ca noi să rămânem uh, în continuare implicați și astfel încât uh, termenul 2025 chiar să fie atins. Eu propun să cerem Comisiei să ne raporteze anual aici în Parlament cu privire la progresele înregistrate și provocările ce există în legătură cu finalizarea sistemului. Sigur că aștept contribuții de la colegi pentru a îmbunătăți proiectul de, de text și aștept să colaborăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schwab, raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc colegului Selimovici pentru activitatea excelentă desfășurată și pentru prezentarea acestui raport. Cred că a avut o abordare foarte pragmatică. Totuși, aș dori să atrag încă o dată atenția asupra faptului că noi, ca deputați, nu vom putea avea succes pe termen lung uh, adoptând o lege, apoi retrăgând-o, adoptând-o încă o dată, iar când vine termenul de punere în aplicare, venim cu o amânare. Mă bucur că domnul Selimovic solicită un calendar foarte clar de punere în aplicare. Personal, vine foarte greu să accept uh, anul 2025. Pentru că, sincer, de ce să funcționeze în 2025, că deja în 2011 ar fi trebuit. Și de aceea cred că avem nevoie de o poziție extrem de clară și să solicităm sau să nu mai avem parte de explicații uh, din când în când de ce n-ar funcționa acum. Eu cred că statele membre sunt în neputință de ca să pună în aplicare deciziile pe care uh, le-au luat. O prelucrare electronică ar fi mult mai ieftină din punct de vedere al costurilor și pentru companii și pentru consumatori. Deci, nu vreau ca aceasta să se înțeleagă ca o critică la adresa domnului raportor, dar consider că data 2025 este inacceptabilă pentru că statele membre care beneficiază de această prelungire nu au făcut nimic nici până în ziua de azi, de aceea n-am speranța că o vor face până în 2025. De aceea pentru mine n-ar fi o problemă ca această amânare să fie de 2 ani, să spunem, și să existe o perioadă de tranziție până în 2022, dar mi-e greu să mai mânăm încă o dată acest dosar pe mandatul uh, viitor, eventual uh, chiar uh, pe următorul. Pentru că consider că punerea în aplicare trebuie să aibă loc cel târziu în mandatul următor și dacă nu, statele membre trebuie să renunțe complet sau să vină cu o nouă propunere. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Înțeleg că comisia nu este prezentă aici. Nu știu, domnule Selimovici, doriți să mai spuneți ceva? Da, mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu colegul Schwab. E o problemă serioasă, așa este. Statele membre nu își îndeplinesc angajamentele. Motivul pentru care am ales anul 2025 este pentru a le lăsa uh, suficient timp ca după aia să nu mai vină cu scuze că n-au reușit să se încadreze în termen. Dacă le dăm o perioadă mai scurtă, din nou o să vină și o să se justifice că a fost uh, prea puțin timp la dispoziție și că iar vor o prelungire. Sunt de acord, e o critică serioasă, cea pe care uh, ați făcut-o, colega. În unele state membre chiar nu se achită de obligațiile lor. Interesul meu a fost să propun anul 2025 ca termen, iar Comisia să ne prezinte un raport uh, anual în legătură cu procesul înregistrat. Pentru că sunt complet de acord cu colegul Schwab, nu mai putem să trecem încă o dată prin situația asta, să acceptăm ca statele membre să nu își îndeplinească promisiunile. Deci o să țin cont de tot ce s-a spus și o să revin cu uh, un uh, alt uh, text mai bun. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 6 septembrie, ora 12. O să vedem ce o să se mai întâmple până atunci. Asta înseamnă că putem uh, să declarăm închis și acest punct de pe ordinea de zi. E cineva de la PPE? Mai știe cineva despre doamna Maidel, dacă vine sau nu vine consilierii? Atunci înțeleg că domnul Schwab o înlocuiește pe Eva Maidel. Putem, deci, să luăm și acest punct de pe ordine de zi, anume stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita companiilor și asociațiilor să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe. Colegul Schwab, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi și, într-adevăr, doamna Meidel nu poate fi prezentă astăzi. Își cere scuze. A început cu mare entuziasm să lucreze la acest uh, dosar, așa numitul Single Market Information Tool, și susține cu entuziasm și ideea revizuirii de către Comisie a pieței unice, nu doar la nivel digital, ci la, și la nivel tradițional, acolo unde există puncte slabe, adică. A constatat însă că există foarte multe rezistențe față de această propunere legislativă, nu doar din partea statelor membre, ci și din partea asociațiilor și a companiilor. Există, consideră dânsa, o serie întreagă de preocupări justificate care, la care a încercat să le dea un răspuns, dar nu există și o serie întreagă de chestiuni neclarificate, ceea ce a făcut ca doamna Meidel, în final, să constate cu regret că această problemă nu poate fi soluționată decât prin alegerea altui temei juridic. Pentru că dacă statele membre se opun atât de mult acestei propuneri, sigur, se pune întrebarea dacă cu temeiul juridic, articolul 114, s-a găsit logica corectă. Și de aceea, dânsa propune ca temei juridic 43 uh, sau 337 uh, și fiind ca unica soluție rezonabilă, pentru că dacă Consiliul blochează această, blochează această propunere, atunci va trebui să uh, și parte răspunderea pentru acest lucru. Iată, deci, că doamna Meidel propune modificarea temeiului juridic pentru această propunere. Asta Va trebui să convenim uh, cu toții aici, dar senzația mea este că toate grupurile politice sunt pentru. Apoi, sigur, se pune întrebarea ce va face Consiliul cu o astfel de propunere și sigur că rămâne problema. Cum anume depistăm pe piața internă punctele slabe dacă uh, participanții la piață nu uh, răspund comisiei. Nu există suficientă transparență în acest sens și Sigur, o bună premisă este și această sector inquiry a uh, Comisiei, dar nu toate informațiile care se strâng în acest context pot fi valorificate. De aceea, analiza trebuie departajată de concluzii um, așa cum apar lucrurile în momentul de față și votul este prevăzut uh, pentru mâine, probabil vom avea parte de modificare a temeiului juridic, cu consecința că ca și Consiliul să trebuiască să trateze din nou acest dosar. Consider că doamna Maier a făcut treabă excelentă. Am încercat să limiteze lucrurile acele esențiale, dar pentru majoritatea colegilor nu, va fi, nu a fost suficient, de aceea trebuie să votăm mâine. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Grapini, raportor de la Socialiști. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, eu pe acest uh, subiect am discutat foarte mult și în cadrul comisiei noastre și cu Comisia Europeană și cu factorii interesați. Trebuie să recunoaștem că a fost o propunere controversată. Din punctul meu de vedere, Comisia nu s-a asigurat și îmi pare rău că nu este Comisia astăzi aici în sală, nu s-a asigurat că are un temei juridic solid pentru a veni cu asemenea propunere. Este disconfortabil pentru doamna comisar, sigur, să uh, respingem propunerea, însă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 Ah, ok, thank you very much, so sorry. Comisia este aici și mulțumesc că este aici. Am avut și multe întâlniri, numai eu ca raportor din umbră, pentru că mi-am spus de la bun început tranșant poziția. Uh, nu a fost o, um, un, temei juridic, l-am așteptat, știm bine, uh, legat de, de această propunere, care poate fi o intenție bună a doamnei comisar, dar problema este că, uh, așa cum s-a discutat de fiecare dată, um, intră foarte profund în subsidiaritate și proporționalitate pe de o parte pe de altă parte ar induce foarte multă subiectivitate uh, cum selectează interogarea acestor uh, întreprinderi direct fără a folosi autoritățile uh, naționale apoi pentru imm uri ar fi o povară suficient de mare. eu apreciez eforturile pe care le a făcut doamna raportor sigur că noi am încercat și la întâlnirea cu raportorii din umbră să ajungem la o soluție cred că mâine ar trebui să votăm varianta propusă de, de grupul meu de colegii din sd Um, ca să scoatem cumva Parlamentul, pentru că trebuie să avem în vedere că Serviciul Juridic al Parlamentului a menționat că propunerea Comisiei nu are temei legal și atunci cred că uh, cel mai bine ar fi să votăm mâine acest amendament uh, făcut de colegi, de Nicola și de alți colegi, prin care să uh, iasă din, din această propunere a Comisiei decizia Parlamentului. Sigur că există și probleme propunerea făcută de raportoare și susținută de mai multe grupuri politice. Uh, noi o să discutăm, grupul meu politic va discuta în seara asta care să fie poziția noastră pe propunerea de respingere a propunerii Comisiei, uh, uh, dar vom decide mâine la vot ce facem noi. Personal, sigur, consider că această, această propunere de, făcută de Comisie pentru a avea un regulament legat de interogarea întreprinderilor direct de comisie nu este, uh, nu este binevenită pentru că nu este foarte uh, clar uh, construită. poate comisia va veni cu o nouă propunere în care înțeleg intenția comisiei de a supraveghea piața mai, bine înțeleg că s a plecat de la cazul volkswagen dar să nu uităm că pentru aceste lucruri există autorități naționale pe care comisia le poate interoga poate să uh, decidă infringementul unui, unui stat care încalcă o anumită uh, directivă sau un anumit regulament dar nu, nu cred că uh, era o soluție această propunere. vom vedea mâine personal cred că propunerea sd de, uh, resping, scoaterea Parlamentului din, uh, pe baza deciziei Serviciului Juridic este una optimă uh, acum în faza, în faza în care am ajuns. Mulțumesc. Thank you. And then for the ECR, I would like... Mulțumim. Acum de la ECR, colegul Dalton. Mulțumesc. În numele domnului Zulic vreau să mulțumesc raportor, raportoarei și raportorilor din umbră. Uh, propunerea însă a fost uh, una care a generat scepticism și pe bună dreptate pentru că evaluarea de impact a fost slabă. Structura de uh, preț, distribuția geografică a clienților, chiar și contractele cu clienți cu angajații sunt informații pe care uh, comisia le vrea de la companii. Însă există destule uh, chestionare, studii uh, și obligațiile pe care companiile le au oricum în statele membre de a transmite date organismelor desemnate, iar cooperarea cu comisia este una voluntară companiile și asociațiile au transmis foarte multe date și nu e suficient. Comisia a respins multe din reclamațiile sau solicitările trimise de uh, companii. Domnul Zulic consideră că ar trebui uh, să dăm mai mult mai puține uh, puteri Uniunii Europene, pentru că, oricum, Comisia cere mult prea multe, impune o povară prea mare. Comisia propune ca uh, confidențialitatea informațiilor uh, transmise de companii să fie la latitudinea sa. Propunerea nu exclude situația în care datele obținute vor fi folosite împotriva companiilor și nu doar în proceduri uh, naționale. Compania trebuie să ofere informații chiar dacă nu a încălcat dreptul comunitar. Deci este o tendință destul de periculoasă la adresa companiilor. Se poate ajunge chiar la interdicția uh, aplicată anumitor întreprinderi, interdicția anumitor uh, practici uh, în numele pieței interne. Mai sunt exemple de suprareglementare care, deși doresc să îmbunătățească funcționarea pieței interne, sunt însă îndoielnice pentru că dezavantajele sunt evidente. Deci mai multă birocrație pentru companii este amenințat secretul, comer- secretul uh, companiilor și uh, deși de vreme ce și serviciul nostru juridic a constatat că pentru propunerea asta s-a ales un temei juridic greșit, uh, nici noi nu suntem de acord cu propunerea comisiei. And then for the Aldi, we have, uh, Ms. Mulțumesc, Alde Selimovici. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportoare, doamnei Maidel, pentru că a făcut o treabă uh, destul de bună Noi, uh, Comisia și coordonatorii, uh, trebuie să luăm situația așa cum este. A fost o situație dificilă și un dosar foarte dificil de tratat. De la bun început, trebuie să spun că noi am făcut tot ce a stat în puterea noastră, în puterea grupului nostru, pentru a afla care sunt argumentele în favoarea propunerii. Și după ce am discutat acest dosar destul de mult timp, încă n-am reușit să le găsim. Dezavantajele sunt uh, mari, sunt evidente, sunt uh, temeri evidente. Să uh, ceri informații de la aproape toată lumea, astfel de informații, um, și nu pe motivul că o companie poate să fie suspectă, ci pentru că altcineva Uh, e suspect, uh, asta duce la crearea unui sistem în care toată lumea e vinovată și se încurajează delațiunea. După mine, asta nu e o propunere acceptabilă. În plus, sunt probleme de fond, uh, temeiul juridic nu a fost ales corect. Nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să adopte o astfel de legislație. Temeiul juridic al propunerii e doar una din probleme. Și Uh, am uh, acționat în singurul uh, motiv, în singurul mod posibil, am votat pentru respingerea propunerii. Dacă nu se poate să respingem propunerea în întregime, atunci vom vota pentru amendamentul propus de serviciul juridic, anume să respingem temeiul juridic. Îmi pare foarte rău. Noi, la grupul nostru, nu suntem Uh, dușmanul Comisiei, dar uh, nu putem să susținem nici de cum această propunere a Comisiei. Mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă referi la temeiul juridic, pentru că ăsta este nucleul problemei. Restul discuției se subordonează rezultatului discuției privitoare la temeiul juridic. Comisia rămâne încrezătoare că propunerea trebuie bazată pe temeiul juridic propus de comisie. Avem încredere în continuare că articolul 114 al tratatului nu poate fi eliminat din propunere atunci când ne gândim la scopul și la conținutul propusului, regulamentului propus, e clar pentru noi că obiectivul acestui regulament este îmbunătățirea funcționării pieței interne prin uh, o colectare de informație foarte specifică uh, și bine țintită. Deci nu e vorba de o, un instrument la nivel general articol, unde s-ar aplica articolul 337 ca temei juridic, ci se leagă strâns de piața internă. De aceea avem nevoie de articolul 114. Uh, evaluarea de impact, de asemenea, uh, oferă multe exemple, de la achiziții publice până la geoblocking și regulament financiar, acolo unde SMIT ar fi necesar pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și a rezolva probleme specifice. De asemenea, am avut ocazia de a prezenta aceste exemple în repetate rânduri în fața comisiei dumneavoastră, deci dați-mi voie să insist că nucleul legislației este piața internă și avem nevoie de articolul 114 pentru această legislație și nu poate fi eliminat din temeiul juridic. De asemenea, considerăm că e regretabil că Parlamentul nu va participa la o dezbatere privitoare la această propunere, care e importantă și are legătură cu piața internă, cu întreprinderi, firme și drepturile lor pe piață. Dacă au fost menționate și puncte slabe în repetate rânduri în propunere, dar noi credem că în procesul legislativ pot fi îmbunătățite de faptul că există puncte slabe nu înseamnă în mod necesar că nu există temei juridic pentru o propunere. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh... Mulțumim. Nu știu, Andreea, doresc să faci comentarii în încheiere? Pleasure, Mare plăcere, doamnă președintă. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile care au fost de ajutor. Cred că ați văzut uh, care sunt uh, opiniile pe acest dosar și să e o diversitate de opinii. Luăm notă de poziția comisiei și înțelegem dorința lor, în fine și argumentele lor care spun că ar fi nevoie de mai multe, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont și de faptul că firmele sunt speriate pentru că nu-și dau seama care va fi sfârșitul și din aceste două poziții, iată, s-au mai desprins și o serie de alte poziții care au fost discutate aici și, până la urmă, singura soluție și haideți să spunem ca să avem și un, uh, un mediu uh, juridic uh, sigur. Doamna Meidel, raportarea noastră propune să ne bazăm pe 337 din tratat. Așa ar fi mai sigur Bun, ar fi într-adevăr și o întârziere, dar dacă Consiliul e de acord cu asta, suntem de acord, suntem gata să examinăm din nou uh, lucrurile, dar doamna Meidem, după cum spuneam, e convinsă că mm, ce am spus eu ar fi singura soluție să păstrăm în viață dosarul. Sperăm să găsim, să ne bucurăm și de o majoritate și poate și să simulăm și o nouă dezbatere ulterior. Dar să vedem ce se întâmplă mâine. Thank you and indeed... Mulțumim! De se va vota mâine dimineață și vom vedea ce se va întâmpla. Așadar, acestea fiind spuse, încheiem uh, sesiunea de dimineață. Vreau să mulțumesc colegilor pentru faptul că au fost flexibili, că au existat schimbări în uh, ordinea de zi, deci mulțumesc pentru înțelegere și ne revedem după amiază. Mulțumesc!